Right. Eh, colleghi, possiamo cominciare. Dragi colegi, putem începe? Să ne uităm la agenda care ne-a fost comunicată săptămâna trecută vineri. Au fost niște modificări. Ca urmare a vizitei ministrului din uh, Sudan. După aceea, după amiază, uh, președintele Comisiei uh, pentru Relațiile cu Magrebul, domnul Panzeri, și cooperarea cu Libia, doamna Gomez, o să ne informeze despre rezultatul vizitelor în Libia, care a avut loc între 1 și 5 noiembrie. Vă reamintesc așadar că reuniunea de astăzi se prelungește până la ora 19 și 30 di presentare alla nostra Commissione il pacchetto allargamento. Pentru a-i permite Comisarului pentru Extindere, domnul Fiule, să discute cu membrii Comisiei noastre. Acesta era raportul privind țările candidat și potențial candidat. Questo verrà immediatamente dopo la conclusione della riunione del Collegio dei Asta va fi imediat după încheierea reuniunii Colegiului de Comisari, la care se va discuta sau se va aproba acest pachet ne vom uita acum la procesul verbal al ședinței de pe 20 septembrie și de pe 5 octombrie. Dacă nu sunt comentarii, vom trage concluzia că s-au aprobat. Nu am anunțuri din partea mea. Trecem la punctul 4, rapoarte privind raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință. Grande interesse da parte dei colleghi e, e il numero degli emendamenti. S-a manifestat mult interes din partea colegilor și s-au uh, s-a atins un număr de 423 de amendamente, un număr record de amendamente. În vedere votul din această după amiază, s-a ajuns la un acord cu privire la multe amendamente de compromis, ceea ce ne va permite să prezentăm ideile pentru o politică viitoare a Uniunii Europene în materie de drepturi ale omului, pe care să o transmitem doamnei baronese Ashton. De asemenea, raportul din decembrie pe o bază largă consensuală. Raportorul a, prezent, a pregătit peste 40 de amendamente de compromis. Doamna Laima Andrichiana, o să-i dăm cuvântul pentru a prezenta aceste amendamente de compromis la care am reușit deja să ajungem la un acord. Deci aveți cuvântul, doamna Dechin. Nu dorește nimeni să ia cuvântul în chestiuni procedurale, atunci îi dăm cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba mea maternă, lituaniană, distinși colegi. Mă bucur foarte mult să vă prezint astăzi raportul privind situația drepturilor omului în lume și politica europeană în materie. Documentele de astăzi și documentele care vor fi supuse votului în după amiază reprezintă principalul raport al Parlamentului European privind situația drepturilor omului în lume. Câteva observații privind perioada 2008-2009, situația drepturilor omului pe plan mondial, vreau mai întâi să subliniez faptul că acest raport acoperă o perioadă puțin mai lungă decât de obicei. Perioada acoperită de acest raport de la jumătatea lui 2008 până la sfârșit de 2009. Acoperă nu doar situația drepturilor omului și democrației pe plan mondial, ci și politica și acțiunile Uniunii Europene în acest domeniu. O să vedeți de asemenea o acoperire a încălcărilor drepturilor omului din 2010. Cred că nu trebuie să așteptăm până la raportul de anul viitor să ne referim la cazurile cele mai clare de încălcare ale drepturilor omului în 2010. Vreau să subliniez că perioada 2008-2009 a avut uh, o specificitate. Mai întâi că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, S-au stabilit noi poziții, înființarea Serviciului European pentru Acțiunea Externă, apoi după dobândirea statutului de persoană juridică a Uniunii Europene, cu toate consecințele care decurg în contextul Convenției Drepturilor Omului, Carta Europeană a Drepturilor Omului a devenit obligatorie și Uniunea Europeană va trebui să acordă mai mare atenție drepturilor omului pe viitor. Și în uh, cadrul luptei antiteroriste pe plan mondial e nevoie de o mai mare armonizare a politicilor noastre. Criza economică globală a avut și ea un impact asupra drepturilor omului, mai ales asupra persoanelor uh, care suferă de privațiuni, un alt aspect acoperit de raport uh, consecințele pe termen lungat ale schimbărilor climatice, mai ales în țările în curs de dezvoltare, și aspecte legate de tehnologiile moderne, care au avut și ele un impact. Interacțiunea tehnologiilor moderne se leagă și de anumite încălcări ale drepturilor omului, cum ar fi cenzura internetului, un exemplu elocvent în acest sens. Cam atât despre această perioadă. Acum câteva observații despre structura documentului. Raportul constă din diverse capitole ce acoperă raportul anual al Uniunii Europene privind drepturile omului pe plan mondial, de la forumuri internaționale, actul comisariat ONU pentru drepturile omului, aspecte legate de libertatea de credință, convenții în acest sens, monitorizarea alegerilor, a proceselor electorale în diverse țări, multe capitole și subcapitole care sunt consacrate pedepsei cu moartea, violenței împotriva femeilor, drept uh, internațional umanitar și un nou capitol propus de unii colegi privind Tribunalul Penal Internațional, care a dus la adoptarea sau propunerea celor mai multe amendamente. După cum a spus deja președintele, în total sunt 423 de amendamente propuse, un număr foarte mare, ceea ce reflectă importanța acestui raport uh, pentru noi încerca să realizeze, să redacteze astfel încât să acoperim toate punctele de vedere și pozițiile politice prevalente în acest Parlament, nu doar din grupul politic căruia aparțin eu. Am convenit cu privire la anumite compromisuri, după cum a spus președintele. Sunt 42 de propuneri de uh, compromis și vom vota, desigur. Vom sprijini aceste propuneri de compromis. Aș vrea să mulțumesc de asemenea organizațiilor care apără drepturile omului, diverse ONG-uri care au contribuit la elaborarea acestui document. Au colaborat foarte bine cu mine, le sunt recunoscătoare pentru observații. Am spus și înainte și nu pot decât să repet acest lucru că apărătorii drepturilor omului, ONG-urile care se ocupă de acest domeniu sunt principalii noștri consilieri și le sunt recunoscătoare. Desigur, propunerile de compromis v-au fost distribuite. și nu cred că ar trebui să le citesc acum. Vreau doar să-mi exprim recunoștința colegilor care au participat la discuții. Vă mulțumesc în, uh, dinainte, vă mulțumesc anticipat pentru contribuție. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Acum primul dintre raportorii din umbră ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportoarei uh, și să um, îi mulțumesc pentru eforturile sale. Uh, a avut uh, foarte multe amendamente pe care a trebuit să le ia în seamă. Dar ne-a oferit un document uh, în care um, nu există repetiții și a venit cu număr de amende, amendamente de compromis. Și acesta, în uh, ciuda faptului că unele documente nici măcar nu i-au parvenit în uh, limba domniei sale, Așa că pot spune că mm, a venit cu un document extraordinar de bun, care include de asemenea niște inovații, de exemplu, legate de libertatea de exprimare prin internet sau concluziile Consiliului privind uh, lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Uh, toate aceste elemente au, fost, uh, au apărut în raportul de anul acesta și apare și un capitol important privind Tribunalul Penal Internațional și um, consider că aceasta este o contribuție importantă a raportului. Cred că este important, mai ales să spunem că în ultimii ani am încercat uh, să evităm ca acest raport să, um, să nu repete raportul Consiliului Uniunii Europene, ci să da Parlamentului posibilitatea să urmărească acțiunile Consiliului uh, Comisiei și reprezentantului pentru drepturile omului este o abordare diferită și vedem că în fiecare an, dacă nu dorim toți să uh, urmăm această abordare, um, nu vom putea, nu se poate vota împotriva tuturor amendamentelor care sunt uh, depuse sau în favoarea lor dar există riscul de a ne îndepărta de la abordarea uh, esențială a acestui raport. Și uh, e vorba și de felul în care dorim să folosim acest raport eficient din punct de vedere politic. Și să atragem atenția Consiliului că în anii precedenți a, Parlamentul s-a implicat mai mult în uh, crearea acestui raport, mai ales în timpul uh, președinției suedeze, dacă mi-aduc eu bine aminte, Parlamentul a avut un rol important în redactarea raportului. Și aș dori să amintesc celorlalte instituții că Cea mai bună abordare este ca toate instituțiile europene să vorbească cu aceeași voce. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei în special pentru două dintre amendamente. A fost destul de dificil să negociem uh, re rezoluția Parlamentului, să ajungem la un consens între grupurile politice și um, cred că am re- a reușit uh, să ajungă la un compromis corect și rezonabil și doresc să-i mulțumesc pentru acest lucru. Cât despre preferințele generalizate, um, este important să vedem cât de corectă este această abordare și consider că a ajuns la un compromis rezonabil și sunt foarte recunoscător pentru acest uh, lucru. În privința inegalităților sociale, um, în ceea ce privește drepturile um, homosexualilor și transexualilor, în privința discriminării uh, în ceea ce privește religia, suntem de asemenea împotriva discriminării în ceea ce privește credința, pentru că și cei care nu aparțin unei religii trebuie luați în seamă. Și uh, ne opunem uh, abordării prin care a vorbi împotriva religiei este un abuz al o încălcare a drepturilor omului. Cred că grupurile din uh, Parlament vor putea sprijini um, aceste elemente. În ceea ce privește Guantanamo, am dorit să acordăm mai multă atenție cooperării cu Statele Unite și să uh, se găsească o soluție a acestei probleme. Va... Vor exista niște amendamente care Uh, se ia în considerare eforturile unor țări europene care au dorit să ajute la soluționarea acestei probleme. În raportul anual privind drepturile omului uh, există critici privind atitudinea anumitor state membre în Consiliul privind drepturile omului. Și cred că ne-am dezamăgit. A, a fost o sursă de dezamăgire, de dezamăgire. Nu doresc să o critic pe raportoare, dar în discuțiile dintre grupuri au existat probleme aici și cred că este regretabil că numai compromisul 24 se referă la Cuba dar trebuie să mm, punem drepturile omului pe primul loc. Iar când vine vorba de Cuba, ar trebui să, să ajungem la un uh, text uh, uh, comun. Și ar trebui ca experții din diversele grupuri parlamentare să se întâlnească și să discute această chestiune. Pentru că este un element, o, o chestiune uh, unde uh, faptul că nu am ajuns la un consens este o dezamăgire. Este însă un uh, raport foarte bun care um, oglindește eforturile pozitive ale Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! La parola al uh, secondo Mulțumim! Acum, uh, doamna domnul Donxis, cel de-al doilea raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Andrichen pentru uh, activitatea deosebită și pentru amendamentele înaintate la acest uh, raport și pentru că a ajuns la acorduri de compromis. Cu contribuțiile din partea diversilor colegi, acum raportul uh, este unul care transmite un mesaj substanțial din partea Parlamentului European, nu doar către stările Uh, statele terțe și partenerii uh, Uniunii Europene, cât și uh, către statele membre și Serviciul European de Acțiune Externă. Prin urmare, nu ezitați să votați pentru acest raport, pentru că este un pas important înspre o mai bună coordonare în domeniul instrumentelor care abordează problema drepturilor omului în Europa și, de asemenea, un raport care atinge și subiecte importante la nivel internațional. Eu, din partea altă, pot să spun că sunt mulțumit de majoritatea amendamentelor de compromis, uh, însă, din păcate, nu toate uh, amendamentele înaintate de colegi au putut fi integrate în raport. Uh, grupul meu va vota împotriva anumitor amendamente, nu pentru că suntem neapărat în dezacord cu conținutul acestora, ci pentru că uh, extind câmpul de aplicare sau conțin prea multe detalii. Ar trebui să stabilim niște priorități, de aceea nu putem menționa orice caz specific, oricât de demn de menționare ar fi acesta. Am dorit să exprim și aprecierea mea pentru uh, munca doamnei Andrichene și vă încurajez pe toți să votați pentru acest raport. Mulțumesc! Uh, mulțumesc! cel de-al treilea raportor din număr acum, doamna Autre. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Valoarea adăugată a acestui raport, uh, așa cum uh, va fi el prezentat de către Parlament în decembrie, se va alătura revizuirii strategiei europene uh, privind drepturile omului, așa cum a promis în altul reprezentant. Uh, știu că uh, deja în altul și Comisia așteaptă această contribuție a noastră, însă nu s-au stabilit detaliile acestei proceduri. Aș dori să menționez că consider că revizuirea unei asemenea strategii în domeniul drepturilor omului ar trebui să fie un subiect foarte transparent, deschis și inclusiv. De aceea cred că Parlamentul European până la unul ar, ar trebui să uh, solicite o comunicare din partea Comisiei sau uh, Consiliului sau, mă rog, din partea Comisiei și a înaltului reprezentant ar trebui să avem o discuție deschisă în legătură cu modul în care putem să uh, îmbunătățim uh, politica în domeniul drepturilor omului uh, sub umbrela tratatului de la Lisabona care oferă o anumită valoare acestui subiect. Doamna Andrichene, din perspectiva mea de raportor din umbră, a făcut o treabă excelentă și pot să susțin compromisurile sale în totalitate. Dânsa a fost foarte deschisă și la alte propuneri pe care eu sau alți colegi le-am înaintat. Prin urmare, cred că rezultatul va fi unul pozitiv. Mulțumesc. Um, grazie, la parola colega Schulz, dei Verdi. Mulțumim, domnul Schulz, are cuvântul. Cred că avem uh, un raport foarte comprinzător care oferă o bună reflexie în legătură cu deficitele acestor politici din domeniul drepturilor omului și cu încălcarea lor însă s-ar putea completa informațiile sau s-ar putea clarifica unele din uh, cadrul acestui raport. Vorbim până la urmă aici și despre uh, drepturi uh, cetățenești, drepturi active și pasive cet cetățenești, de exemplu dreptul de a vota. Uh, nu avem dovezi că în anumite state aceste drepturi au fost încălcate uh, clar, dar știm că uneori alegerile au fost manipulate și aceste aceste probleme sunt extinse chiar și la state precum Rusia sau Ucraina și cred că avem nevoie de niște adăugiri aici sau niște lămuriri, mai ales în ceea ce privește jurnaliștii din statele fost uh, sovietice. Uh, avem cazul Antaniei Stămivela, care este cunoscut și uh, anul acesta au fost uh, opt reporteri și uh, reprezentanța ai mediei uh, au fost, mass media au fost atacați în uh, mod uh, brutal. Probabil ați auzit și de um, cazul Cașin, un caz recent. De asemenea, considerăm că trebuie să avem informații actualizate. Au fost uh, demonstrații, de exemplu, în legătură cu uh, articolul 81 din Constituția Rusiei, uh, Și e clar că aceste demonstrații demonstrează un lucru pozitiv, însă noi trebuie să reacționăm uh, cumva la acest uh, uh, fapt. Demonstrația a fost limitată la 800 de persoane, a fost o manifestație înconjurată de polițiști înarmați. Prin urmare, e clar că mai sunt anumite aspecte care mai trebuie subliniate, anumite lipsuri care trebuie completate. Domnul Iegălare, cuvântul. Doamna Egle, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor, doamnei Andrichiene și de asemenea și raportorilor din umbră care au contribuit cu idei foarte bune. În subcomisia pentru drepturile omului am văzut cât de intens s-a lucrat la acest raport. Am uh, văzut multe dintre amendamentele care au fost înaintate, câteva am înaintat uh, chiar eu. Când citim acest raport, impresia generală pe care o avem este că nu toate problemele lumii pot fi rezolvate prin acest raport, însă acest raport uh, se conformează principiilor tratatului de la Lisabona și va avea o greutate mult mai mare decât ar fi avut-o în anii anteriori. Acest raport este extrem de important. Trebuie să păstrăm cadrul care ne-a fost uh, oferit și cred că doamna raportor a făcut o treabă foarte bună respectând toate aceste uh, condiții și limitări. Și rezultatul este un raport care probabil se va bucura de un larg consens, nu doar în Parlament, uh, ci și în afara acestuia va avea o greutate uh, sporită și ne va permite să ne continuăm activitatea în domeniul drepturilor omului. Evident, trebuie să fim foarte răbdători atunci când vine vorba despre acest subiect și vedeți că în acest raport s-a investit foarte multă muncă. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt și alte comentarii, spune domnul președinte, uh, eventual am putea asculta câteva concluzii sau comentarii din partea raportorului. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, participat uh, la discuții, să le mulțumesc pentru comentarii, pentru propuneri, pentru evaluări. Cred că înainte de a vota, ar fi bine să mai uh, lucrăm la propunerile de compromis care privesc Cuba. Evident, nu am uh, rețineri uh, vis-a-vis de propunerile colegilor, însă aș dori să mă limitez la ceea ce apare deja în aceste amendamente. Mai avem probleme care vizează chestiunea Guantanamo, dar aș dori să mulțumesc uh, tot acum și um, colegilor uh, raportori din umbră, de asemenea domnului Schulz, care a menționat uh, încălcarea drepturilor omului în uh, Rusia. Aceste lucruri sunt valabile în cazul jurnalistei menționate și în cazul altora care au fost uciși în Rusia. Au existat cazuri recente și pot să vă spun că eu am urmărit uh, uh, îndeaproape demonstrația din uh, Rusia, de asemenea modul în care Constituția se aplică în această țară. Sperăm că am reușit să atenuăm puțin lucrurile acolo. Însă vreau să repet, Raportul meu acoperă perioada 2008-2009 și nu reflectă problemele pe care le-am uh, o putut observa în 2010. Trebuie să păstrăm așadar echilibrul raportului, să păstrăm această perioadă de referință 2008-2009. Am menționat doar câteva elemente care vizau anul 2010. Oricum, mulțumesc tuturor pentru comentarii și um, de-abia aștept votul din această după amiază. Mulțumesc! Mulțumim! Dați-mi voie să vă reamintesc acum că votul va avea loc în această după-amiază. Raportul va ajunge în plenară în decembrie, când va fi prezentă și doamna Ashton. Avem un punct de discutat, punctul 5, politica Uniunii Europene pentru Nordul îndepărtat dar raportorul nu este deocamdată aici, prin urmare sugerez să luăm o pauză de 5 minute. Bine, possiamo riprendere. Ribadisco che... Bine, să reluăm uh, lucrările atunci și aș dori să repet faptul că acum discutăm o politică a Uniunii Europene durabilă privind zona arctică. Urmând audierea din 6 septembrie, domnul Geller a pregătit un raport care este prezentată astăzi pentru o primă evaluare. Aș dori să-i dau cuvântul raportorului pentru a prezenta documentul, domnul Geller. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Atunci când vorbim despre zona arctică, ne dăm repede seama cât de mulți actori sunt implicați și câte alte organisme uh, lucrează în acest domeniu, câte politici, câte convenții uh, și acte legislative uh, se referă la această chestiune. Nu o să reinventăm uh, roata acum, vorbim despre zona arctică, dar dorim să vedem uh, pe baza uh, documentelor din partea Comisiei și Consiliului din 2008 și 2009 pentru a aduce o valoare adăugată și pentru a ne asigura că Uniunea Europeană se implică mai mult în această chestiune. Obiectivul este de a adopta un raport care să oglindească situația politică în zona arctică și pentru uh, statele învecinate avem uh, nevoie de clarificări din partea acest, pentru toți acești uh, actori vis-a-vis -vis de poziția Uniunii Europene și dorința sa de a deveni un actor activ în regiune. Uniunea Europeană nu are o coastă uh, arctică, dar uh, uh Finlanda și Suedia sunt reprezentate în zona arctică. Norvegia și Islanda sunt implicate în zona economică europeană, deci au strânse legături cu Uniunea Europeană și există și alte acorduri și parteneriate cu alte state din regiune care sunt menționate în raport. Una din principalele cauze Date fiind schimbările climatice, uh, poluarea și alte chestiuni, Uniunea Europeană are o responsabilitate față de această zonă. Și în um, raport, de la bun început, m-am consultat cu raportorii din umbră, am avut o serie de întruniri, m-am întâlnit și cu alte grupuri de actori implicați și în raport am discutat cele mai importante zone de interes, de la 1 la 3. Am discutat uh, zone de politici care intră în uh, competențele Uniunii Europene, am vorbit despre oamenii care locuiesc în această zonă pentru că ei reprezintă un uh, factor important ce trebuie luat în seamă în politicile noastre apoi politici privind uh, pescuitul, mediul, um, uh, petrol, gaze naturale, minerale și rute de transport naval. În politicile europene, cred că avem aceleași priorități ca și țările învecinate, țările din această zonă și cred că potențialul pentru cooperare este uriaș. Raportul dorește de asemenea să uh, găsească și o cale politică de a mm, uh, crea acțiuni compatibile între toți actorii implicați. Sigur, nu putem spune toată lumea face așa sau așa sau nu aveți voie să faceți asta, dar, ci din potrivă, trebuie să Ehm, găsim calea dezvoltării de durată, nu numai cu guvernele țărilor din regiune, ci și cu persoanele care locuiesc acolo și cu inclusiv în ceea ce privește exploatarea resurselor naturale și rutele navale. Sunt chestiuni foarte tehnice și uh, Um, trebuie să aplicăm um, aceste tehnologii moderne atunci când, um, când vine vorba de regiunea respectivă. Uh, de asemenea, în standardele Organizației Maritime Internaționale uh, trebuie să folosească aceste elemente de tehnologie modernă. am reușit să evităm o serie de uh, conflicte um, în zonă, cum ar fi cel dintre Norvegia și Rusia, iar când vine vorba de uh, exploatarea resurselor, trebuie să cooperăm în ceea ce privește standardele tehnice, um, transferul de tehnologie și cred că asta este în beneficiul tuturor atunci când vorbim de transferul de tehnologie la standardele cele mai înalte, mi se pare că această, acest element este foarte important pentru că o cincime din, res, din resursele de, ener, surse de energie fosilă se află în această zonă și în mod special gazele naturale sunt deosebit de importante. De asemenea, este nevoie de dezvoltare economică durabilă, pentru că vorbim despre oamenii care locuiesc în această zonă, trebuie ca uh, acțiunile să reprezinte o oportunitate pentru uh, populațiile din zonă și nu o amenințare. Pentru că foarte uh, mulți au, uh, pentru că aceste populații au reușit să um, se dezvolte în mod durabil și um, prietenos pentru mediu. Să nu uităm că nu dorim uh, să transformăm această zonă într-un parc de distracții, ci să asigurăm acolo o dezvoltare economică de durată. În ceea ce privește guvernanța, așa cum spuneam, există instituții precum Consiliul Arctic și alte um, organisme și solicităm crearea de um, reglementări obligatorii în ceea ce privește acțiunile din această zonă. Așa cum spuneam în raport, noi, Uniunea Europeană, ar trebui să avem statut de observator permanent sunt și statele membre, câteva state membre care sunt reprezentate în organizațiile respective, dar nu și Uniunea Europeană ca atare. Dar acum, în cadrul tratatului de la Lisabona, statutul Uniunii Europene uh, este altul și consider că ar trebui să jucăm un rol mai important. Concluziile raportului. În primul rând, spun că în cadrul comisiei, Direcția Generală Mare, ar trebui să um, aibă o serie de competențe, să ne asigurăm că putem coopera în acest domeniu, că fondurile pentru cercetare sunt folosite în mod adecvat. Pentru că nu vorbim doar de zona arctică, Uh, de uh, statele din zona arctică, ci de toate statele membre care trebuie să se implice. Întreaga regiune arctică ar trebui să facă obiectul uh, mecanismului de, de cofinanțare în, pentru cercetare, ceea ce ne-ar permite să lucrăm în mod eficient cu statele din zona respectivă. sunt în favoarea uh, creării unui centru de informații pentru zona arctică. Mi se pare un instrument util ce ar trebui uh, folosit, care iar ajut, ar um, care ar oferi și partenerilor noștri informații despre politicile Uniunii Europene, dar am putea primi informații și de la partenerii din zonă. Um, proiectul Galileo ar putea să ne ajute atunci când vine vorba de rutele navale. Și um, în acest fel am putea transmite un semnal puternic în ceea ce privește dorința noastră de cooperare în regiune, mai ales când vine vorba de protecția mediului și a climatului, pentru a ne asigura că se folosesc cele mai înalte standarde uh, și um, Uniunea Europeană poate deveni unul dintre actorii principali din zonă. De mai mulți ani uh, au um, uh, apărut o serie de idei noi uh, care ar putea fi incluse în acest raport. Voi încerca să includ câteva uh, idei, amendamente din partea raportorilor din umbră și eu am mai multe idei pe care le-aș fi dorit incluse în acest raport, dar din păcate uh, um, nu îl putem transforma într-un document um, prea stufos. Doresc să mulțumesc colegilor pentru uh, dezbaterea la care participă și care ne va ajuta să îmbunătățim acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer. Acum primul dintre raportorii din umbră, domnul Consari. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, domnule Galer. E un raport foarte interesant, bine redactat, e foarte interesant de văzut că raportorul, domnul Galer, a depus efortul deosebită și foarte interesat uh, personal de această problematică. Analiza și aceste observații critice la începutul raportului se precizează clar că zona sau zonele arctice sunt mai interesante acum uh, în contextul schimbărilor climatice. Acesta este unul dintre vectorii centrali de dezvoltare. Nu sunt de acord cu această teorie. Cred că schimbările centrale în zona arctică o reprezintă ceva care rezultă din economia globală și faptul că resursele naturale din zona arctică sunt resurse pe care dorește toată lumea să le exploateze. Desigur că economia globală și clima se leagă între ele, dar impun măsuri diferite. Deci chestiunea principală se pune în legătură cu schimbarea care duce la schimbări economice în întreaga lume și faptul că oamenii doresc să găsească resursele în zona arctică. E o modalitate importantă și interesantă de abordare de la bun început. Sunt multe vești proaste în lume, dar în raport sunt și vești bune, pentru că evoluțiile din zona arctică sunt uh, favorabile și pașnice. Ce am, ce am văzut săptămâna trecută când domnul Galer a vorbit despre acordul dintre Norvegia și Rusia și cum să se utilizeze resursele, ceea ce pune capăt unei dispute de 40 de ani în ce privește utilizarea resurselor naturale din zonă. Un lucru foarte bun. Există o tradiție îndelungată în zona arctică, multe activități transfrontaliere, conceptul de frontiera națională și de stat e un lucru foarte nou. Națiunea Sami consideră că fac parte din, dintr-o Europa fără frontiere ceea ce este un lucru de bază aici. Iată de ce Uniunea Europeană are o sarcină importantă, trebuie să continuăm uh, să construim încrederea, e o chestiune centrală. Nu vrem să mergem acolo să ne impunem forța, puterea, ci să încurajăm să clădim încredere. Credem că e o abordare foarte importantă. Știm că Rusia nu vrea ca Uniunea Europeană să se implice și Canada are o atitudine critică. Deci construirea de încredere e chestiunea principală. Pe bună dreptate, raportul precizează că Consiliul Arctic, poziția Consiliului trebuie să fie întărită, pentru că acest Consiliu Arctic este singurul organism în acest moment principalul for în care să se întâlnească și să lucreze statele actice și în care să se implice și populațiile indigene. Deci e ceva cu caracter unic care trebuie să fie consolidat. Comisia Europeană trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura această consolidare a Consiliului Arctic. Cred că e una dintre principalele provocări încă nu există un secretariat și așa mai departe. Uniunea Europeană ar trebui să poată să aibă statut de observator cu caracter permanent la Consiliul Arctic. Este o chestiune importantă de care să ne ocupăm. Și barona Ashton și-a exprimat angajamentul în atingerea acestui obiectiv. Consiliul Arctic este important. Uniunea Europeană ar putea să depună mai multe eforturi de dezvoltare a cooperării cu SUA, cu Canada, cu Rusia. ceea ce se leagă de construirea de încredere. Crearea de rețele de cercetare, întărirea acestor rețele de cercetători e ceva foarte important. Trebuie să găsim finanțare comună. E foarte important. Se fac cercetări în Italia, Germania, Norvegia, Finlanda, aproape toate statele membre, dar nu există încă o suficientă coordonare. În acest raport aș vrea să se dea un rol mai mare dimensiunii nordice și ferestre arctice a dimensiunii nordice. De ce facem acest lucru? Pentru că dimensiunea nordică și, în special, dimensiunea logistică. Este una dintre formele cele mai concrete de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia. Nu o vedem la știri, dar e ceva concret și fructos în materie de cooperare. Iată deci impactul dimensiunii nordice în uh, această fereastră arctică e ceva ce trebuie să intensificăm, ca și faptul că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol uh, conducător în mod foarte concret în evaluarea schimbărilor climatice în zonele arctice. Pentru că e foarte important pentru edificarea încrederii. <clears throat> Domnul Galler s-a referit la informații. Avem nevoie de date, de informații mai multe și mai fiabile. Abordarea științifică pe mai multe planuri, multidisciplinară, și aș fi de acord cu domnul Gală. Centrul Arctic de Informații s-ar putea localiza la Universitatea Lapona, care a lucrat până acum ca organizație umbrelă în acest context. Până dreptate, raportul vorbește despre populațiile indigene, dar nu vorbește despre popoarele locale, care mi se pare că reprezintă o, un punct mai slab, pentru a avea încredere din partea locuitorilor, a celor care trăiesc acolo, încredere în Uniunea Europeană și pentru aceste proiecte trebuie să ținem cont de indigeni, dar și de cei care locuiesc acolo. Această chestiune a localnicilor nu e acoperită, de fapt. Nu e vorba și de crescătorii de lani sau de reni care au un rol important fermele de ren și de elani sunt foarte importante, pescuitul, culegerea fructelor de pădure, domenii cel puțin la fel de importante ca și exploatarea petrolului, a țițeiului din zonă, ceva foarte important. pentru că indigenii au fost uh, cam supărați de interdicția introdusă asupra unora dintre produselor nordice. Deci cred că trebuie să schimbăm situația pentru a avea mai mare încredere din partea lor, un dialog uh, mai bun cu localnicii, cu indigenii și cred că sunt multe oportunități pentru Uniunea Europeană. Așadar, vă mulțumesc încă foarte mult, domnule raportor, domnule Galer, și cred că trebuie să mai uh, perfecționăm raportul pentru a avea o plus valoare suplimentară. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Al doilea uh, domnul sau doamna Iaten Machi. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte. Bănuiesc că numele finlandeze Sari și Iatenmaki nu sunt ușor de pronunțat. Oricum, uh, dumneavoastră mi-ați uh, pronunțat numele foarte bine. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Gadel pentru eforturile sale de a asambla primul proiect de raport al Parlamentului uh, în legătură cu uh, politica Uniunii Europene pentru Nordul îndepărtat. Cred că acest moment este unul istoric. E chiar uh, momentul potrivit pentru a face asta. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc, domnule Gale, pentru dorința de a uh, coopera cu raportorii din umbră. Am cooperat foarte bine cu dânsul și am apreciat acest lucru. Sunt uh, mulțumită de raportul domnului uh, Galler. Include elemente excelente, însă aș dori să mă refer la trei aspecte. Primul vizează politica legată de dimensiunea nordică. Politica arctică ar trebui dezvoltată în continuare ca parte a politicilor care deja există pentru uh, zona nordului. Și aceasta pentru că Uniunea Europeană are deja această politică. Cred cu fermitate faptul că politica care vizează Arcticul ar trebui dezvoltată mai mult ca parte a ceea ce s-a făcut uh, deja, uh, nu ca inițiativă uh, separată în domeniul politicilor. Uniunea Europeană deja uh, are activități de cooperare în zona arctică, în dimensiunea nordică, mai ales în ceea ce privește siguranța uh, nucleară, gestionarea frontierilor, eficiența energetică uh, și chiar și în domeniul uh, asigurărilor sociale și a, al îngrijirilor medicale. Însă, oricum, mai există loc de îmbunătățiri la nivel de cooperare. Dimensiunea nordică a Uniunii Europene integrează țările arctice, uh, începând cu Rusia, Norvegia și Islanda. Aceste țări sunt uh, parteneri importanți uh, ai uh, politicii pentru Arctic a Uniunii Europene. De asemenea, și Statele Unite și Canada, în calitate de observatori, cooperează cu Uniunea Europeană. Cel de-al doilea comentariu al meu vizează uh, centrul de informare al Arcticului. a trebui să luăm poziție în legătură cu rețeaua de informare din această uh, zonă. Cum spuneam uh, anterior, în cadrul acestei comisii și, de asemenea, și în alte foruri, uh, cei care elaborează politici au nevoie de date științifice adecvate pentru a vedea cum se schimbă mediul uh, zonei arctice și, uh, de asemenea, au nevoie de informații și din alte domenii. această rețea de informare a articului ar trebui să fie capabilă, pe lângă instituțiile europene, să folosească publicului larg și societății civile. Uh, cum a spus și colega mea Lisa Iaconsari, aș dori ca acest centru să se afle exact uh, în partea cea mai nordică și să funcționeze împreună cu Universitatea din Laponia, pentru că acolo există un centru de cercetare și s-au făcut deja multe în legătură cu acest subiect acolo. Cel de-al treilea comentariu presupune drepturile populației indigene. N-ar trebui să uităm această populație atunci când elaborăm o politică pentru zona arctică. Poporul Sami are oportunități foarte puține uh, pentru a se uh, face auzit în sânul Uniunii Europene, iar Comisia nu are niciun fel de dialog permanent cu această comunitate. Or, nevoia pentru un astfel de dialog uh, a fost menționată explicit uh, în comunicarea uh, Comisiei privind zona arctică din 2008. Prin urmare, ar trebui acum să activăm așa cum s-a propus. Mai mult, ar trebui să luăm considerare faptul că această populație din Finlanda și Suedia nu are o reprezentanță permanentă sau o misiune la Bruxelles. Prin urmare, vocea lor uh, chiar nu uh, este auzită încă. Mai avem așadar multe de făcut uh, în acest sens. Deci acestea au fost cele trei comentarii. Centrul de informare, politica legată de zona arctică și apoi comunitatea Sami. Toate aceste aspecte ar mai trebui subliniate. Altfel, raportul este foarte bun și îi mulțumesc domnului Galer. Doamna Luzin are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc și eu, domnului raportor. Am citit cu mare atenție acest uh, raport. Pot să vă spun că am observat faptul că uh, domnul Gal a luat în considerare aspecte care țin de uh, mediu sau uh, de strategii uh, geopolitice. Însă un lucru a fost omis, după părerea mea. Acesta este un aspect foarte important pentru viitor, și anume legătura tuturor acestor aspecte, uh, unele cu celelalte, și interacțiunea dintre ele. După mine, acest uh, lucru lipsește din raport. Avem o poluare sporită, deja în regiune vor exista uh, consecințe ecologice, uh, ale exploatării resurselor din zona arctică, ale dezvoltării industriale din zonă, a traficului uh, maritim. Va exista de asemenea o extindere a pescuitului în această zonă și toate acestea vor uh, tulbura ecosistemele din uh, zonă. Anumite specii vor fi decimate, iar zona arctică va fi intens poluată. Deocamdată în acest raport uh, n-am observat o strategie convingătoare care să ia toate aceste elemente în considerare și care să le lege. Prin urmare, nu știu cum vom putea găsi cel mai bun echilibru între toate aceste elemente. Mă întreb așadar dacă nu cumva sunt uh, niște idei în acest sens care ar putea fi integrate aici. Poate am putea să transmitem comisiei niște idei în acest sens cu care comisia să lucreze. Uniunea Europeană a fost implicată în uh, zona arctică, însă contextul general aici uh, presupune uh, topirea gheții la pol. E clar că vor exista astfel noi posibilități, noi resurse minerale, noi rute comerciale. Anumite rute comerciale vor fi scurtate, profiturile vor fi sporite. Toate acestea sunt foarte clare, răies foarte clar. Însă în ceea ce privește uh, politica privind uh, clima a Comisiei din mai 2008, uh, care este menționată aici, nu, vă referi to- nu mă voi referi la toate acele aspecte, e bine, aici se menționează faptul că vor exista consecințe pentru stabilitatea internațională, pentru securitatea um, Uniunii Europene. Toate aceste elemente există, dar ele nu sunt acoperite de raport. Uh, articul primește uh, o nouă dimensiune geopolitică, la fel și statele din jurul articolului, uh, Danemarca, Norvegia, uh, apoi uh, aceste state împreună cu Statele Unite uh, încep să militarizeze această zonă, elaborează o foaie de parcurs uh, care include uh, anumite conflicte în zonă se fac recomandări în legătură cu anumite aspecte militare pentru a se stabili momentul la care aceste uh, state vor uh, simți nevoia de a avea baze permanente în zonă, baze militare permanente. Toate aceste elemente se regăsesc în uh, strategie. De asemenea, și Canada a început să facă manevre în regiune, a pregătit persoane specializate pentru asta, a sporit numărul lor până la 9000. Așadar, e clar că în zona articolă există și elemente de securitate foarte importante. Avem, așadar, militarizarea articolului, pe de o parte avem uh, elemente care țin de mediu și trebuie să ne asigurăm că suntem uh, implicați în uh, toate acestea. Încercăm să evităm transformarea schimbărilor climatice într-o catastrofă prin dorința de a folosi mai puțin combustibil fosil, de a ne schimba modelele energetice. E bine, nu cred că ar trebui să permitem ca Articul să devină următoarea sursă de conflict. Solicităm așadar elaborarea unui moratoriu în legătură cu noi uh, proiecte care vizează extragerea petrolului uh, din uh, zona arctică și aici dorim implicarea ONG-urilor. Avem nevoie de o convenție similară cu cea care vizează Antarcticul, zona Antarcticului. Dar mă întreb dacă nu cumva am putea să avem uh, un tratat pentru um, zona arctică. Poate că nu există dorință politică însă în acest uh, sens. Acest tratat ar trebui să conțină un moratoriu care să vizeze resursele existente în regiune. Tratatul ar trebui să abordeze și chestiunea militarizării zonei. M-au interesat foarte mult elementele menționate în această dezbatere în legătură cu comunitățile indigene. Putem vedea din alte regiuni ale lumii cum exploatarea resurselor minerale are consecințe pentru comunitățile indigene. Sunt state care concurează pentru a exploata aceste resurse și noi trebuie să ne asigurăm că dacă așa vor sta lucrurile, uh, vom putea să împărtășim din beneficii și uh, cu uh, populația indigenă. Uneori discutăm doar cu cei uh, care au de profitat de pe urma exploatării acestor resurse, dar nu discutăm și cu uh, comunitățile indigene care vor fi cel mai afectate de aceste procese. Temerea mea este că, pe termen lung, uh, comunitățile locale vor fi influențate într-o manieră negativă de aceste evoluții. Mulțumesc! Dăm cuvântul ultimului raportor din umbră, domnul Taran. Taran härra president. Ja kui lubate, ma jätkan. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să folosesc cea de a treia limbă arctică. Aș dori să îi mulțumesc domnului Galler pentru um, cooperarea sa și aș dori să subliniez câteva elemente importante pentru grupul verzilor din Parlamentul European. Considerăm că cea mai bună cale de a apăra zona arctică ar fi un tratat internațional obligatoriu privind clima, dar pentru că acest lucru uh, nu se poate realiza, avem nevoie de pași mai mici. Unul dintre acești pași ar fi uh, un uh, regulament al Uniunii Europene privind reglementarea emisiilor de carbon și a, cărbun, și a exploatării cu cărbunelui negru. De asemenea, în ceea ce privește o interdicție privind extracția de petrol și gaze naturale, cred că um, omenirea nu este încă pregătită să extragă resurse naturale în această regiune și suntem prea, prea um, dorim mult prea mult să, să extragem uh, resursele de acolo, suntem prea lacomi și o să creăm probleme. Să nu uităm că și condițiile geog geologice sunt diferite în această zonă și de asta um, există uh, dorință de a avem un tratat internațional, dar din păcate nu există și voința politică. În ceea ce privește rolul Uniunii Europene ca observator în zonă, s-a spus în Parlamentul norvegian că Norvegia sprijină rolul Uniunii Europene uh, ca observator și poate și uh, Finlanda și Danemarca vor spune același lucru, dar să sperăm că vom uh, putea avea în curând un loc în Consiliul Arctic. Uh, într-adevăr, Consiliul Arctic nu are un secretariat permanent, dar cred că Uniunea Europeană ar putea veni cu astfel de propuneri. Ă, cât despre centrul ă, de informații din Rovanieme, ar trebui să fie creat într-adevăr acolo în Rovaniene și nu la Bruxelles. În ceea ce privește vânarea focilor, este important, ă, legislația actuală trebuie adusă la zi, deoarece Curtea Europeană de Justiție a adoptat o decizie între timp care uh, contrastează cu uh, obiectivele noastre politice. Din câte am înțeles, va exista o propunere, vor exista două propuneri ale grupului CRE în privința transportului maritim internațional, de crearea unor obligații și drepturi egale pentru toți participanții. Cred că este un element foarte important și doresc să, să sprijin această propunere. Este posibil ca um, să existe um, conflicte, dar uh, tocmai de aceea este important să există reglementare a utilizării um, utilizării de resurse naturale, să evităm o febră a resurselor asemănătoare febrei aurului în această zonă. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și asupra drepturilor populațiilor indigene. Populația Sami, care locuiește care trăiește în această zonă are o voce ce ar trebui să fie ascultată la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană ar trebui să participe în crearea de uh, instrumente care să asigure reprezentarea acestei populații în Consiliul Arctic. Mm, de asemenea, asemenea, ar trebui să ne asigurăm că toate populațiile din zona arctică au uh, drepturi așa cum au fost asigurate de uh, Canada pentru populațiile din zona sa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mai avem trei vorbitori pe listă. Domnul Schulz, domnul Bergers și apoi domnul O. Doamna Autala. Mulțumesc raportorului pentru că s-a implicat în uh, acest dosar. Am avut o, o audiere foarte importantă înainte de crearea raportului. Este o problemă uh, deja cunoscută în Uniunea Europeană și uh, studii uh, noi arată că și China devine din ce în ce mai interesată de această zonă. Eu unul mă întreb dacă poziția de observator pentru Uniunea Europeană ar fi suficientă pentru ca Uniunea Europeană să fie un partener egal cu aceste puteri în ceea ce privește exploatarea resurselor și rutele de transport maritim. Uh, așa cum s-a spus, nivelul de milita militarizare crește în zona arctică. Uh, um, Rusia um, și-a pus steagul pe um, fundul oceanului, chiar în dreptul polului nord. Mulțumesc, domnul Langsbergers. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul pe care îl dezbatem astăzi și care a fost întocmit de colegul nostru privind atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Nordul îndepărtat, îndepărtat este foarte important pentru viitorul european și global. În această perioadă în care există deja atâtea conflicte, nu avem nevoie de unele noi. Există foarte multe motive de îngrijorare în ceea ce privește uh, cooperarea internațională, este subliniată de raportor, uh, nu s-au menționat chestiuni legate de competitivitatea uh, și competiția internațională. De aceea aș sugera raportorului să includă aceste aspecte. de exemplu, ar putea să apară un amendament la considerentul 8, considerentul A, în ceea ce privește Um, dorința anumitor state de a-și exprima uh, suveranitatea asupra acestei regiuni. Astfel de atitudini pot crea probleme în noua perioadă de... în momentul în care a fost cumva împărțită zona, această uh, problemă a fost oarecum soluționată, dar este încă uh, un motiv de îngrijorare. Onorevole Auta. Și acum o ultima vorbitoare, doamna Auta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin ce a spus domnul Taran și doamna Iatenaki despre faptul că am putea să extindem se insistă mai mult asupra acestor populații de indigeni, de băștinași. Există populații foarte mici care trăiesc în zona arctică. Hansi, Mansi, în regiunile arctice din Finlanda și ar trebui să existe un accent mai mare pus pe această dimensiune umană a celor care locuiesc acolo, pe lângă indigeni ne siirtyvät lapsille ja, ja voidaan kehitellä erilaisia pentru a îi ajuta să-și păstreze limba maternă, să-i educe pe copii, să aibă acest uh, conștiință a limbii materne, astfel încât cei care vorbesc aceste limbi indigene să le poate transmite generațiilor următoare. E un lucru care ar evita dispariția acestor limbi mici. În introducere se vorbește despre diverse convenții și acorduri, dar cred că am putea vorbi despre acordul SAMI și SAMI din Nord, de asemenea acordul Organizației Maritime Internaționale drepturi de utilizare a terenului și de a practica anumite ocupații, de a avea anumite industrie acolo. Președintele, mulțumesc. O scurtă declarație din partea Comisiei Europene. Domnul Bațis, mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei Europene, ce aș vrea să subliniez este mai întâi satisfacția noastră deosebită în legătură cu faptul că acest raport a fost elaborat aici, în Parlamentul European. E foarte important să primim idei și orientare pentru a putea implementa politica Uniunii Europene în zona arctică, nu doar din perspectiva Comisiei Europene, ci și uh, din uh, perspectiva viitorului Serviciu European de Acțiune Externă. Atât de multe elemente importante legate de zona arctică au fost acoperite în acest raport. Și vreau să mă refer la unele chestiuni care au fost menționate astăzi aici. Faptul că ar trebui să existe o întărire a ideii că nu doar uh, statele de coastă, pentru că noi nici nu avem o zonă de coastă în zona arctică și e bine că raportul precizează acest lucru, dar aș vrea să atrag atenția distinșilor membri asupra faptului că suntem entitate arctică și ar trebui să ne mândrim cu asta. Și raportul ar trebui să arate foarte clar că avem această prezență unele state terțe insistă că n-ar trebui să fim considerați entitate arctică și cred că n-ar trebui să stea lucrurile așa. Ar trebui să lăsăm deschisă ușa ca Islanda să adere la Uniunea Europeană, ceea ce a schimbat situația cu totul. Și vreau de asemenea să fac o trimitere la un alt aspect și anume că unii vorbitori s-au referit la dimensiunea nordică dimensiunea nordică a Uniunii Europene, care este ceva extrem de valabil și de util pentru politicile nordice ale Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, am dorit să recunoaștem de asemenea alte două lucruri. Dimensiunea nordică nu e doar o politică a Uniunii Europene din 2006 încoace, ci o politică comună cu Rusia, Norvegia și Islanda politica pe care o propunem noi din partea Comisiei și am făcut acest lucru din 2008 încoace și Consiliul a ținut cont și a adus și elemente noi anul trecut împreună cu acordul său, o politică arctică a Uniunii Europene care să acopere întreaga zonă arctică Dimensiunea legată de cercul polar, dimensiunea nordică e foarte importantă și trebuie să se insiste asupra ei în raport, dar de asemenea faptul că Uniunea Europeană e o entitate arctică cu drepturi și cu îndatoriri. În zona cercului polar de nord și întreaga, întreaga regiune arctică. Nu o să insist mai mult, vreau doar să spun că suntem de acord cu importanța acestor discuții. importanța dialogului cu populațiile indigene. Nu e adevărat că n-am fi avut dialog cu populația Sami, pentru că ea face parte integrantă a Uniunii Europene, sunt cetățenii Uniunii Europene, sunt singura populație indigenă a Uniunii Europene și trebuie apreciați ca atare dar e un lucru care trebuie să acopere toate populațiile indigene, nu doar în zona arctică. Am avut o conferință luna martie, vor fi și alte conferințe care se vor ocupa de toate zonele de interes comun pentru toate populațiile indigene legate de schimbări climatice sau de zonele îndepărtate în care locuiesc, uh, aspecte de sănătate, de educație, populații fino-ugrice care sunt oprimate în Federația Rusă, un alt aspect de care trebuie să ne ocupăm. Suntem de asemenea de acord cu ce spune Parlamentul despre serviciile Comisiei care să se ocupe de cooperarea arctică ne bucurăm foarte mult că acest punct a fost reținut. E foarte important să existe la comisie, la DG Mare, care a precizat, având în vedere importanța autonomiei, iar Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să joace un rol important în cooperarea arctică, pentru că vorbim despre state suverane, vorbim despre state partenere ale Uniunii Europene state care există de mii de ani. Președintele, mulțumesc. Vreau să reamintesc membrilor că termenul limită pentru amendamente este 15 noiembrie, la ora 3 după amiaza. Canto de sue concluzioni, prego. Da, îmi pare rău, am uitat că trebuie să mai trageți niște concluzii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru comentariile făcute. O să țin cont de unele dintre acestea. Au fost unele comentarii mai amănunțite în legătură cu populațiile indigene, cu populațiile locale. N-am avut șansa să le includ în uh, proiect. Dacă veți înainta amendamente, o să le examinez. Colega Iacon Sari a spus amenințarea pentru zona arctică o reprezintă globalizarea mai degrabă decât schimbările climatice. Aș fi pregătit să pun cele două aspecte pe picior de egalitate. Am început să spun că e, e pe, vorba pe de o parte de globalizare și pe de alta de schimbări climatice care impun să tratăm zona arctică mai detaliat. Nu am dorit să mă refer doar la populații indigene, am dorit să mă refer și la populații locale. Mit der indigenen Bevölkerung sagt, wir wollen nicht in einem Museum leben, sondern eine Împreună cu populațiile anumite indigene care spun că nu vor să trăiască la muzeu, ci vor să trăiască în regiuni care se dezvoltă în mod durabil și poate n-aș dori să se utilizeze termenul moratoriu privind utilizarea resurselor. Nu cred că ar fi în interesul uh, uh, nici al localnicilor, nici al populațiilor indigene și în interesul niciunei dintre părțile implicate. În ce privește agricultura, fermele de reni, n-am menționat acest lucru concret, dar putem să facem. Așa. Poate că atunci când m-am referit la populația indigene, că au, sau practic o agricultură durabilă, m-am referit și la acest aspect. Putem detalia. În ce privește dimensiunea nordică, colega Ieten Meche a menționat, printre alte aspecte, nu am uh, impresia că politica arctică ar fi, o, ar fi un subpunct al dimensiunii nordice. N-aș întinde prea mult dimensiunea nordică. Dimensiunea nordică e o politică a Uniunii Europene care are o fereastră arctică. Asta a spus ministrul rus. Avem o, o fereastră rusească, dar nu o ușă arctică. Și politica dimensiunii nordice e o politică separată care nu poate pur și simplu să depășească politica arctică sau să o acopere în totalitate. Nu am nimic împotriva ideii de a prezenta populațiile indigene să fie reprezentate aici la Bruxelles. Nu am nimic împotriva acestei idei, dar trebuie să ținem minte că există un principiu al subsidiarității care se aplică aici și trebuie să veghem ca Finlanda și Suedia își joacă rolul ce le revine. Nu Uniunea Europeană trebuie să se ocupe să financeze peste statele respective. Doamna Lözing a spus că e o lipsă de elemente de conectare între diverse domenii. Eu precizez că trebuie să Există o compatibilitate între aceste aspecte, că domeniul pescuitului, al transporturilor, protecția mediului înconjurător, aspectele de climă, utilizarea durabilă a resurselor, să nu se contrazică între ele, să nu se excludă reciproc. Trebuie să găsim o modalitate prin care să poată să existe unele lângă altele, dar noi să nu uităm că nu suntem noi suverani acolo, putem oferi cooperare dacă ne uităm la ce face Norvegia, uh, pune la un loc interesele de pescuit, de exploatarea zăcămintelor de țiței. E un lucru bun. Acum și faptul că Norvegia și Rusia s-au înțeles, mă bucur că se vor apropia de altele standarde tehnologice din Norvegia în această privință. Să vedem dacă și firmele noastre vor putea obține o un segment în această piață, pentru că există posibilități ca diversele componente să fie într-adevăr compatibile. Vă rog să țineți minte de asemenea că schimbările climatice nu reprezintă o bătălie care se duce doar în zona arctică, ci pe întregul glob. Nu cred că ar trebui să tratăm zona arctică diferit de restul lumii, deci aș fi împotriva acelui moratoriu cu privire la exploatarea resurselor de țiței și de gaz natural de acolo. În ce privește tratatul Antarcticii și dacă s-ar putea transfera și în zona arctică, există o diferență deosebită, așa anume că în nord totul e împărțit pe linii teritoriale. Există suveranitate asupra acestor zone. Asta e un lucru clar și cred că țările respective s-ar pronunța împotriva oricărui tratat care ar uh, reflecta tratatul Antarcticii. Nu cred că e abordarea pe care să încercăm să o promovăm. Cred că mai degrabă să încurajăm cooperarea în toate aceste domenii. În ce privește politica de securitate, cred că e adevărat pentru toate părțile implicate că n-ar trebui pur și simplu să încercăm să evităm să discutăm despre conflicte. Am văzut rezultate bune aici cu acordul dintre Rusia și Norvegia s-a îndepărtat pericolul acelui posibil conflict de frontieră. Există și alte idei pe care n-am putut să le includ și din motive de spațiu. Norvegia instalează diverse unități de-a lungul coastei diverse modalități prin care încearcă să scape de anumite deșeuri nucleare, dar trebuie să nu uităm uh, câte deșeuri sunt aruncate în mare în zona uh, Rusiei. Trebuie să impunem standarde ridicate Uniunii Europene de protecție a mediului. Dacă diverse țări au baze militare în Arctica, nu putem să le spunem noi că nu au voie să facă asta. Tot ce le putem spune este că trebuie să se lucreze pe plan internațional, să încercăm să nu mărim, să nu intensificăm conflictele. Trebuie să utilizăm posibilitățile deschise de cooperare pe o întreagă gamă de domenii care să evite conflictele și tensiunile. Desigur, nu ar trebui pur și simplu să încercăm să evităm să discutăm despre conflicte, Domnul Schulz s-a referit la intențiile Chinei, care au acum spargători de gheață. Dacă se implicăm și pe ei în politica noastră comună, cred că sunt oportunități în această direcție. Cred că se pot face propuneri constructive și putem uh, să progresăm și astfel să influențăm în mod constructiv evoluțiile din zonă. Aștept cu nerăbdare să văd propunerile dumneavoastră de amendament și vom avea dezbateri interesante cu raportorii din umbră și vom reuși să ajungem la un consens larg pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Galer. Nimeni uh, nu se mai află pe lista vorbitorilor, prin urmare vă reamintesc care este termenul pentru înaintarea amendamentelor. Uh, e data de 15 noiembrie la ora 3 după amiază, iar dezbaterea va avea loc pe 18 noiembrie. Următorul punct, așadar, pe ordinea de zi, un proiect de raport uh, al colegului nostru, domnul Traian Ungureanu, privind o strategie a Uniunii Europene privind Marea Neagră. Am analizat deja pe 16 septembrie anul acesta uh, acest subiect, am organizat o audiere publică unde s-au uh, exprimat experți și colegi care astfel au contribuit la această dezbatere și au subliniat de asemenea importanța strategiei uh, pentru Marea Neagră. Domnul raportor a elaborat apoi un raport care ne va fi prezentat astăzi, prin urmare dau imediat cuvântul domnului uh, Traian Ungureanu. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc că ați evocat această audiere publică care ne-a inspirat și ne-a stimulat. Trebuie să explic uh, de ce raportul meu în ceea ce privește strategia Uniunii Europene legată de Marea Neagră arată cum uh, e. Uh, această chestiune, din punct de vedere strategic, cea a Mării Negre, este o chestiune arzătoare și vă voi exprima opinia mea în legătură cu motivul pentru care e nevoie să redactăm un astfel de uh, raport. E clar că avem nevoie de uh, o strategie la Marea Neagră. Acest uh, raport se subminează pe trei părți. Prima prezintă situația actuală uh, a intervențiilor Uniunii Europene în regiunea uh, Mării Negre. Cea de-a doua parte se axează pe propunerea cheie de a um, stimula politica Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Uh, cu alte cuvinte, actualizarea acestei uh, strategii pentru a transforma-o într-o uh, strategie reală. Trebuie să lansăm uh, o strategie completă pentru Marea Neagră și aici trebuie menționate câteva argumente. Mai întâi, uh, regiunea uh, Mării Negre e de importanță strategică pentru Uniunea Europeană și asta mai ales uh, după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007. Întregul proces transformă Marea Neagră într-o mare parțial internă a Uniunii Europene. Bănuiesc că puteți recunoaște această transformare care a survenit în 2007 sau la începutul anului de 2008, când uh, sinergia de la uh, Marea Neagră a fost uh, elaborată și lansată ca politică a Uniunii Europene îndreptată înspre această regiune. Un al doilea aspect vizează faptul că, evident, acum trebuie să evaluăm implementarea uh, sinergiei uh, la Marea Neagră și aici avem de-a face cu o sarcină dificilă pentru că ne lipsesc instrumentele adecvate pentru a putea evalua și uh, monitoriza, practic, uh, situația care vizează implementarea strategiei, acestei sinergii la Marea Neagră. Avem instrumentele necesare pentru monitorizare, pentru supraveghere, însă ideea este că Uniunea Europeană face față unor critici acum, datorită faptului că nu se măsoară așa cum trebuie eficiența implementării sinergiei la Marea Neagră. Și aceasta este situația actuală. Dacă dorim să spunem ceva în legătură cu implementarea sinergiei pentru Marea Neagră, putem spune că a fost un instrument uh, limitat și fragmentat. Există anumite succese, există puncte pozitive pe care uh, sinergia la Marea Neagră le-a atins, uh, mai ales în domenii tehnice, la un nivel tehnic, tehnic însă, implementarea a rămas cumva în urmă în domenii importante precum buna guvernanță sau uh, securitatea. Există provocări constante. Având în vedere cum stau lucrurile, trebuie să recunoaștem nevoia ca Uniunea Europeană să aibă o strategie pentru Marea Neagră. Totul a trebuit să se axeze evident pe meritele sinergiei pentru Marea Neagră. Însă, mai mult decât atât, ar trebui puse în aplicare cadre de politică mai puternice. Această propunere de strategie se potrivește foarte bine cu conceptul uh, macroregiunilor, care deja a avut ca rezultat lansarea unor uh, strategii similare. Strategia pentru uh, Marea Baltică și strategia pentru Dunăre. Dacă vorbim despre cadrul uh, de politică, atunci am putea spune că o viitoare strategie ar trebui să asigure o abordare integrată pentru uh, regiunea Mării Negre, apoi ar trebui să conțină un plan de acțiune și un mecanism de monitorizare, de raportare, mecanism de follow-up. E nevoie de resurse umane și financiare adecvate și a trebuit să subliniez uh, aici acest lucru, o linie bugetară separată pentru uh, strategia pentru Marea Neagră. Ar trebui să se asigure și vizibilitatea acestei uh, regiuni, mai ales uh, prin uh, reuniuni ministeriale regulate. Ar trebui să se readucă în prim plan principiul inclusivității, astfel recunoscând și rolul important al Turciei și al Rusiei în succesul unei cooperări regionale, regionale la Marea Neagră. Revin la aspectul subliniat la început, în legătură cu principalele obiective ale Uniunii Europene pentru Marea Neagră, care sunt uh, următoarele. Securitate și energie. În consecință, pro proiectul de raport uh, propune trei domenii concrete pentru uh, acțiunile viitoare securitatea și buna uh, guvernanță, uh, transportul și uh, energia, de asemenea și cooperarea economică. Voi încheia această prezentare care deja mi se pare prea lungă. Pot să vă spun că acum se reflectă în acest raport principalele aspecte uh, cheie și uh, eu voi încerca să îmbogățesc acest raport și mai târziu cu diferite amendamente. Aș dori să mulțumesc colegilor mei uh, pentru contribuțiile viitoare și aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră și dumneavoastră, colegilor, pentru um, opiniile exprimate. De asemenea, mulțumesc și reprezentanților Comisiei. Evident, um, Vreau să văd care vor fi comentariile și uh, contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc. Următorii vorbitori, uh, întâi uh, domnul Schulz, uh, raportor din umbră. Aveți cuvântul. Strategie geht von den Schwerpunkten und den Zielen. ceea ce privește direcția în care ne îndreptăm, cred că aceasta este una bună. Dar există câteva probleme, câteva elemente lipsă pe care am dori să le completăm prin amendamente. Cred că una dintre cele mai importante elemente este democrația și dezvoltarea societății civile. Și trebuie să vedem aici contextul uh, rețelelor transfrontaliere. Nu trebuie să subliniez aici cât de importante sunt uh, inițiativele ce permit oamenilor să coopereze. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să ofere finanțarea acestui tip de proiecte. În ceea ce privește securitatea, nu cred că trebuie să ne concentrăm numai pe tratatele privind dezarmarea, dar avem nevoie și de un sistem de alertă rapidă. Avem Uh, prezența pe termen lung a flotei ruse în Marea Neagră. Un alt amendament ce-l voi propune se referă la uh, criminalitatea transfrontalieră, mai ales traficul de droguri. Și cred că acest element ar îmbunătăți raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Iar acum dau cuvântul reprezentantului PP. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Ungureanu, pentru acest raport. Aș dori să spun că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie pentru zona Mării Negre, avem nevoie de o mai bună coordonare a eforturilor noastre în regiune. Există o foarte mică recunoaștere a oportunităților din această zonă în ceea ce uh, vizează energia, transportul și altele. Este nevoie să se sprijine țările din regiune să se dezvolte în mod democratic către statul de drept. Trebuie să găsim soluții pașnice acelor conflicte înghețate și acelor care nu sunt înghețate Uniunea Europeană poate fi de asemenea un jucător important pentru a crea oportunități de cooperare în domeniul comerțului. De aici avem și programul pentru cooperare transfrontalieră în zonă, unul foarte bun, dar trebuie să încercăm să aducem o valoare adăugată. Uniunea Europeană poate juca un rol important în asigurarea securității în zona Mării Negre și ar trebui să intensificăm rolul nostru în proliferarea armelor și în oprirea traficului de droguri. Politica europeană de vecinătate ne oferă un instrument bun și dar și vedem anumite evenimente um, negative în zona Mării Negre, în zona Caucazului, care trebuie totuși evitate în viitor. Trebuie să urmăm inițiativele um, parlamentelor naționale de um, soluționare pașnică a conflictelor. Nu există soluții bilaterale uh, ale problemelor în zona Mării Negre. Uniunea Europeană, ca jucător global, trebuie să implice în facilitarea cooperării în zonă. Doar în acest fel putem uh, rezolva problemele din putem uh, face față provocărilor din regiune și mulțumesc domnului Ungureanu pentru proiectul de raport și sper că și comisia își va crește uh, Um, capacitatea administrativă și serviciul de acțiune extern, prin acțiunile serviciului de acțiune externă, vom deveni într-adevăr un jucător important în regiune. Am dorit să încurajez uh, Comisia în elaborarea unei uh, strategii complexe pentru Marea Neagră, care să se bazeze pe experiența și istoricul regiunii și celelalte inițiative uh, pe care le-am avut până acum. Putem vorbi despre coordonarea activitățile de mm, căutare și salvare, care uh, duc la prevenirea pierderilor de vieți omenești și pierderi materiale. Cât despre avizul Comisiei Regii, trebuie să ne amintim și de valoarea culturală extraordinară a regiunii, puțin cunoscută din păcate, și ar trebui să creăm măsuri de încurajare a turismului și a schimburilor culturale. Un fel de marketing cultural uh, și brand de țară pentru regiunea respectivă. Acestea sunt uh, um, chestiuni de interes nu numai pentru Parlamentul Român și Bulgar, ci pentru toate statele membre și toți uh, deputații europeni. Mulțumesc! Grazie, colleghi. Abbiamo eh, cinque interventi. Mulțumesc, spune domnul președinte. Sunt cinci oratori pe listă, iar apoi va trebui să dau cuvântul raportorului, așa că vă rog să fiți cât mai succinți. Domnul Nicolai, doamna Nicolai. First of all, I want to welcome this uh, Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi uh, aș dori să mă refer la eficiența politicii noastre externe, pentru că în 2007 am lansat sinergia pentru Marea Neagră și totuși până acum nu s-a întâmplat nimic. Îmi aduc aminte și de parteneriatul estic, uh, care nu se află într-o stare foarte bună și aici uh, pun niște ghilimele, și consider că acest uh, raport trebuie să includă un sistem uh, de alertă rapidă în ceea ce privește uh, instrumentele noastre de politică, care vizează mai ales politica de vecinătate. Aș dori să mă mai refer și la importanța zonei în ceea ce privește securitatea europeană. Chiar dacă NATO este prezent în zonă, care, organizație care acționează așa cum trebuie pentru a păstra securitatea în regiune, Uh, n-ar trebui să uităm uh, conflictele uh, înghețate. Avem acolo Transnistria, avem conflictul georgian, avem conflictul din Azerbaijan, iar Uniunea Europeană este implicată în soluționarea acestor conflicte, dar eu cred că trebuie să fim mai implicați, mai pertinenți în ceea ce privește acțiunile noastre în zonă. Mai există și alte chestiuni care, cred eu, trebuie subliniate în raport. E vorba de granița Uniunii Europene. Am dorit să vorbim despre migrație în acest sens, despre uh, securitatea la frontiere uh, și e clar că aici trebuie să luăm măsuri concrete. Aceasta este o poartă a imigranților care sosesc din Asia și cred că această um, graniță trebuie securizată mai bine. Apoi, în ceea ce privește traficul de persoane, acest fenomen este important în zonă. E bine, aici Uniunea Europeană trebuie să fie eficientă în a combate această infracțiune. Trebuie să luptăm și cu traficul de droguri, e clar, dar în principal cu traficul de uh, ființe umane. Cred că această strategie uh, poate reprezenta un aspect important, mai ales în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia, pentru că aici uh, ne preocupă uh, relațiile între Europa și Asia. Marea Neagră este o parte importantă a acestei uh, relații. Mulțumesc! Domnul Kirilov are cuvântul. Grazie, președinte. <coughs> I would like to add Mulțumesc, președinte. Aș dori să mai adaug uh, ceva la ceea ce au menționat uh, colegii anterior. E clar că încercăm să ne focalizăm atenția pe regiunea Mării Negre și pe cooperarea în această regiune. Din perspectiva uh, politicilor Comisiei Europene de până acum, uh, e clar că ne-a fost greu să ne axăm pe aceste subiecte, dar e important să um, acționăm în această direcție pentru a obține niște rezultate. În ceea ce privește sinergia uh, pentru Marea Neagră, aceasta a rămas doar o idee bună. Nimic nu s-a spus în ceea ce privește fondul problemei. Deja s-a spus uh, următorul lucru și anume că trebuie să reținem faptul că odată ce România și Bulgaria vor deveni membre în spațiul Schengen, atunci e clar că uh, va trebui să ne axăm pe traficul de persoane în regiune, așa cum o facem și în uh, regiunea Mediteranei. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Dacă nu ne axăm pe acest uh, lucru, vom avea clar foarte multe probleme. Tot traficul ar putea să se mute în respectiva uh, regiune. Vorbim despre uh, strategia Dunării, dar ar trebui să o facem împreună cu discuția care vizează Marea Neagră. Măsurile care vizează lupta împotriva terorismului, lupta împotriva traficului de persoane, de copii, uh, sunt niște elemente uh, care trebuie luate în considerare. În ceea ce privește securitatea, apoi în ceea ce privește liniile bugetare, pentru a fi productiv, pentru a avea rezultate, pentru a da sens acțiunilor noastre, Trebuie să ne axăm pe aceste lucruri, pentru că astfel și această strategie va ieșua la fel ca și sinergia pentru Marea Neagră. Uh, domnul Hagi Gheorghe are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă împărtășesc câteva comentarii și să adresez niște întrebări domnului raportor. Fără dubiu, vorbim uh, de-a face cu o regiune critică, esențială pentru lume și mai ales pentru locuitorii de acolo. Eu n-am înțeles uh, foarte bine următorul lucru. Au existat reuniuni uh, comune, summituri, reuniuni ale guvernelor din regiune care să se axeze pe chestiunea Mării Negre. Aceste uh, guverne au deja propuneri de înaintat uh, în ceea ce privește regiunea lor. Raportorul sau uh, parlamentele statelor de la Marea Neagră au avut discuții în legătură cu viitorul lor, cu viitorul mărilor. Eu n-aș uh, dori ca uh, totul să se rezume la o intervenție a Uniunii Europene, o intervenție care să nu țină cont de eventuala participare a guvernelor din această regiune. Vreau să evoc mai ales uh, problema popoarelor din zonă, a securității, a energiei, care pentru domnul raportor sunt chestiuni uh, esențiale. Evident, uh, aceste chestiuni sunt uh, importante. Același lucru este valabil și pentru migrație. Dar în același timp avem de-a face cu cetățeni, cu oameni care trăiesc adesea în, zon, în situații dificile în respectiva regiune. Aș dori așadar să știu cum putem pune în aplicare aceste strategii, aceste reflexii și cum putem pune la punct strategii care să permită acelor oameni să iasă din uh, starea de sărăcie și să își gestioneze propriul uh, destin. Imigrația este un uh, fenomen natural dar atunci când oamenii din regiune se confruntă cu, confruntă cu situații uh, uh, problematice, uh, atunci se gândesc să migreze spre Uniunea Europeană. și această chestiune este importantă. Mulțumesc! Mulțumim! Mă, mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, vreau în primul rând să-l felicit pe colegul Ungureanu pentru uh, textul pe care ni l-a prezentat. Uh, în al doilea rând, aș vrea să remarc uh, pledoaria foarte convingătoare pe care a făcut-o și astăzi de aici și pe care o găsim și în uh, uh, explicația asociată raportului, pledoaria pentru importanța strategică a Mării Negre. Cred că acest punct va reieși și din dezbatere pe care Uh, le vom avea și din textul final al uh, raportului după amendamente și uh, discuțiile care se vor produce. E important, politic vorbind, ca acest punct, importanța strategică deosebită a Mării Negre pentru Uniune să reiasă din toată dezbaterea pe care o avem. Și în fine, aș vrea să remarc justețea observației pe care raportorul uh, a introdus-o în uh, explicația asociată uh, raportului despre caracterul fragmentar, uneori cu totul și cu totul surprinzător, al acțiunii Uniunii, inclusiv sau în primul rând în dimensiunea financiară. E aici un exemplu foarte semnificativ în această privință despre realocarea uh, unui fond uh, care trebuia să meargă la un proiect pilot uh, și care privea această regiune, uh, Marea Neagră, pentru un cu totul alt sector și pentru o cu totul altă regiune. Caracterul fragmentar al finanțării, lipsa de vizibilitate, descurajează energiile importante care se află în uh, uh, această regiune. Și aici, evident, cum spunea și colegul Covacev, nu e vorba doar de români și de bulgari, deși, iată, și astăzi suntem foarte prezenți în uh, această dezbatere. Vă mulțumesc! Bine, ultimul intervenție. Mulțumesc. Ultima intervenție, ultimul vorbitor acum din partea raportorilor din umbră. Hvala lepa, gospod predsednik. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că am dat cuvântul. Vă cer scuze că am venit cu întârziere. Am avut alte angajamente. A trebuit să particip la un vot la Comisia DEVE. Aș vrea să mulțumesc și să îl felicit pe colegul Ungureanu pentru acest raport uh, substanțial și detaliat. Cred că a prezentat o analiză aprofundată nu o să repet ce au spus alți vorbitori. E o regiune importantă pentru Uniunea Europeană. E o regiune cu multe țări care sunt prezente și nu toate țările respective sunt uh, la fel de avansate pe drumul uh, către Uniunea Europeană. Avem legături bilaterale cu unele dintre țările respective unele dintre aceste țări au un rol considerabil de jucat dacă dorim să avem o strategie constructivă a Uniunii Europene pentru regiunea respectivă. Poate că ar trebui să ne bazăm uh, și să contăm pe acele țări care să-și aducă contribuția la această strategie. Această strategie trebuie să fie dezvoltată pe mai departe. Poate că ar trebui să investim uh, mai multă energie și mai mult timp în pregătirea ei. Această strategie va contribui la stabilitatea din zonă. Este o zonă vecinată a Uniunii Europene. După cum știți, sunt niște conflicte care mocnesc, care sunt adormite acolo. Poate ar fi nevoie de o poziție mai uh, proactiv atunci când încercăm să tratăm uh, conflictele acestea adormite sau înghețate, să găsim soluții pentru toate aceste conflicte. Această regiune e foarte importantă și din punct de vedere al energiei, după cum s-a subliniat în raport și nu o să repet încă o dată. Ce mi se pare mie foarte important este să acordăm o atenție deosebită în strategie dimensiunii legate de drepturile omului edificării de instituții democratice, de sisteme democratice. Democrația trebuie să domnească în toate țările din regiune, mai ales în țele care sunt pe drumul aderării la Uniunea Europeană și cele care sunt mai îndepărtate de Uniunea Europeană în egală măsură. Mulțumim, uh, domnule coleg Weigel. Sunteți binevenit, chiar și cu întârziere. Acum o să dăm cuvântul Comisiei, uh, domnul Beșe. Grazie, onorevole Mulțumesc, domnule președinte. Poate câteva cuvinte introductive. Mai întâi să-l felicit pe domnul raportor. Cred că avem un raport aici în fața noastră plin de substanță, plin de idei care privește spre viitor, bazându-se pe ce facem în prezent. Cred că e un echilibru adecvat, este un lucru care ne va permite să avansăm și să construim dincolo de ce facem în momentul actual. Poate câteva cuvinte să vă reamintesc totuși că Black Sea Synergy este doar unul dintre elementele politicii noastre la Marea Neagră. Avem politici împreună cu diversele state din regiune care sunt foarte intense și profunde și care fac parte din strategia noastră în regiune. Sinergia Mării Negre se ocupă, de fapt, de elementele comune, de elementele de cooperare ale acestei politici. Și trebuie să reamintim acest lucru. Nu o să trec în revistă toate sugestiile interesante care au fost uh, făcute. Cred că vom lucra cu mult interes cu privire la fiecare dintre aceste propuneri. Există, evident, uh, priorități care vor ieși. S-au menționat chestiunea de securitate, de migrație și toate acestea sunt subiecte care se vor regăsi în strategie și, bineînțeles, în acțiunea pe care vom dezvolta pe această bază ulterior. Poate uh, câteva cuvinte. Să nu subestimăm uh, dificultatea punerii în practică. Regiunea în care ne angajăm este o regiune foarte dificilă nu o să insist asupra diverselor elemente ale dificultății, dar să reamintesc poate că abordarea pe care am avut-o până în prezent, o abordare tehnică de pași mărunți, este evident rezultatul acestei evaluări a dificultăților respective și cred că dificultățile pe care le-am avut chiar și cu această abordare tehnică demonstrează că n-am câștigat nimic pentru totdeauna. Aș vrea să fac o distinție între punerea în aplicare, dificultățile de punere în aplicare și viziunea limpede pe care o avem noi ca Uniunea Europeană în ce privește interesele și obiectivele în regiune. Și cred că am greșit și raportorul a spus bine că am greșit dacă am face din dificultate un obstacol pentru viziunea noastră, să încercăm să avem uh, o viziune clară cu privire la ce ne dorim și dacă după aceea întâmpinăm dificultăți de a aplica, o să vedem cum tratăm acele probleme. Dar important este ca noi să avem o viziune politică clară, să o explicăm, să o exprimăm clar. Acesta e rolul esențial al Parlamentului. Un ultim cuvânt, domnule președinte. Hmm. Și întotdeauna micul element de la sfârșit care dă o notă acidă care face ca mâncarea să fie bună sau nu, există condiții de asemenea foarte practice și logistice pentru ca toate să funcționeze. S-a vorbit de condiții politice, evident, și însușirea de către statele din zonă într-o anumită măsură este crucială, dar mult mai aproape de o grada noastră există condiții administrative, financiare și cred că dacă vrem cu adevărat să avem un rol în regiune, trebuie să fim gata să plătim prețul precis, preț bugetar, dar de asemenea de resurse administrative umane și ultimul lucru pe care să ne-l dorim cu această strategie este să creăm uh, noi așteptări și speranțe și apoi să ducă la noi decepții. Trebuie să spunem clar ce vrem să facem și cum vom face. Și cred că unul dintre și membri a reamintit crearea unui nou serviciu de acțiune externă este ocazia ideală de a pune, de a reajusta prioritățile politice și mijloacele administrative. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Bechet. Mulțumesc domnului Beșe pentru claritate și acum o să dăm cuvântul raportului pentru concluzii. Colega Traian Ung. Domnule Ungureanu. Grazie, signor președinte. Um, it's already... Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere atât de fructuoasă, s-au prezentat atâtea idei. Voi încerca să fiu succint Cred că avem deja un acord în ceea ce privește importanța Mării Negre din punct de vedere strategic, în primul rând. Și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu este o problemă a României și Bulgariei. N-a fost niciodată uh, o problemă strict regională. Este o problemă europeană Uh, cu aspectele sale pozitive și negative. Cred că domnul Schulz a identificat foarte bine provocările cu care uh, ne confruntăm din punct de vedere al securității, uh, traficul de droguri în această zonă. Cred că domnul Kovacev are dreptate când, când vorbește despre uh, problemele legate de droguri și armament. Sunt elemente pe care le-au subliniat și alți vorbitori, zone în care nu există soluții bilaterale. De la domnul Kovacev preiau și ideea uh, aspectului urgent al acțiunilor de uh, căutare și salvare care au devenit, din păcate, evidente în ultimile luni. Sunt de acord cu doamna Nicolae că nu s-au întâmplat foarte multe în uh, zona sinergiei la Marea Neagră, dar uh, S-a spus de asemenea că sinergia la Marea Neagră nu este singura politică din zonă, în același timp nu trebuie subestimată, pentru că are capacitatea extraordinară de a um, bloca uh, sau întârzia niște probleme, uh, lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Domnul Kirilov vorbea de asemenea despre importanța crescută a Mării Negre în momentul în care România și Bulgaria vor adera la zona Schengen. Este o chestiune foarte importantă. Și un răspuns pentru întrebarea domnului Hagi Gheorghiu. Avem ne- au existat astfel de dezbateri, o întrunire la Kiev în 2008 și Uh, aceasta a dorit o um, relansare a mecanismelor de cooperare. Vorbim de fiecare dată de importanța strategică a regiunii pentru noi toți. S-a vorbit de asemenea despre problemele legate de drepturile omului care ar trebui incluse, cred, în uh, proiectul de raport și apoi chiar în raport. Iar apoi s-a spus de asemenea s-a vorbit de, despre analiza privind caracterul specific al Mării Negre din punct de vedere strategic. ceea ce um, face și mai dificilă abordarea politicilor în această regiune. Sigur. Um, fondurile nu rezolvă toate problemele, dar sunt importante. Dacă dorim să rezolvăm problemele din această zonă, trebuie să, arătăm, să dăm dovadă de coerență, inclusiv din punct de vedere al părții financiare. Cam atât pentru acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grazie. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule domnul președinte. Mm, termenul pentru amendamente este marți 16 noiembrie la ora 12. Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost um, eliminat, ceea ce înseamnă că am încheiat lucrările din această dimineață și la 11 și 10 va avea loc ședința